comunicat că în ce privește propunerea pentru un act unional pentru modificarea um, directivei 2006 um, în ce privește un sistem uh, comun um, pe care deputatul Richard Zulic uh, l-a uh, înaintat a fost trimis Comisiei de Specialitate, iar Comisia de Specialitate mă anunță că nu-mi recomandă să semnez această propunere, deci uh, eu consider că această procedură a fost încheiată. Comisia IMCO a înaintat conform